So good afternoon, colleagues, and welcome back after the... Bună ziua, stimați colegi, bine v-ați întors după pauza de vară. E prima noastră reuniune a subcomisiei pentru drepturile omului. Avem ordinea de zi, putem să o adoptăm. Bine. Dacă nu am alte comunicări, pentru că, așa cum tocmai vă spuneam, de la ultima noastră reuniune nu mai a avut loc alte altă reuniune la Strasburg. Apoi trebuie să aprobăm procesele verbare ale reuniunilor 22 martie, 8 iunie și 21-22 iunie. Sunt convinsă că le-ați citit cu atenție pe acestea și că nu aveți nimic de obiectat sau are cineva vreo obiecție, nu? Atunci vom începe cu primul punct pe care îl avem pe ordinea de zi un feedback din partea delegației comisiei noastre în Filipine în 17-21 iulie. Președintele delegației, văd că se află aici doamna Soraya Post. La delegație au mai participat Adam Cosa de la PP, Josef Weidenholzer S Vicky Carlson, pe care o observ în sală. Cred că aceasta a fost alcătuirea delegației. De pe partea Parlamentului vă reamintesc faptul că a fost dificil să organizăm această misiune. S-a trimis o scrisoare a autorităților din Filipine pentru pregătirea misiunii, nu am primit niciun fel de răspuns. O scrisoare a fost trimisă și președintelui Senatului și secretarului de afaceri externe pentru a informa legătură cu această misiune. Nu am primit răspunsuri, așa că a fost dificil să organizăm delegația, însă am decis că e o delegație foarte importantă. Situația din Filipine uh, trebuie să se bucure de atenția noastră și a trebuit să organizăm această vizită a DROA, așa că am decis să organizăm totuși misiunea. Cred că ați, put, ați avut un program foarte interesant acolo, a fost bine că ați reușit să plecați și atunci vom proceda în felul următor, Soraya veți începe să ne dați raportul și apoi și ceilalți membri pot să își aducă aportul. Înțeleg că mm, oficiul de că Serviciul de Acțiune Externă nu dorește să ia cuvântul. Văd și reprezentanții ambasadei din Filipine aici care pot să intervină dacă își doresc, nu mai mult de 3 minute, pentru că aceasta e regula în comisia noastră. Soraya? Mulțumesc, doamnă președinte. Da, a fost o experiență minunată și una pozitivă pentru mine să fiu președinte al acestei delegații. Mi-a făcut plăcere și mi-a făcut plăcere să fiu însoțită de cei din secretariat și de colegii mei. Cred că am uh, avut o misiune importantă, cea din Filipine. Așa cum ați spus, nu a fost ușor la început. Nu a fost ușor să organizăm această delegație, dar am mers acolo și pentru a câștiga timp, programul a început luni după amiaza, la ora 5. Am avut o reuniune cu șeful de delegație al UE, Matias Lenz, și alți ambasadori UE. Cred că Matias Lenz um, a făcut lucrurile foarte bine, a colaborat foarte bine cu noi și ne-a însoțit peste tot unde am mers. Pe parcursul celor trei zile ne-am uh, întâlnit cu Ramon Lopez, ministrul pentru Comerț și Industrie, Silvestre Belo de la Departamentul pentru Muncă și Ocupare și cu Alan, Pet- uh, Alan Peter Caetano, ministrul de afaceri externe. Cu președintele Senatului ne-am întâlnit de asemenea și cu senatorul Risa Vonteros și cu un arhiepiscop de acolo. Apoi ne-am mai întâlnit și cu Comisarul pentru Drepturile Omului, cu organizații din societatea civilă, cu reprezentanții acesteia, ONG-uri, jurnaliști, blogări și organizații internaționale, cu ONHCR, UNFPA, cu UNICEF. Am transmis același mesaj că ne dorim să adunăm informații, să avem un schimb de opinii pe interesele comune și să avem o imagine de ansamblu bună și să înțelegem mai bine ce se întâmplă în Filipine și de asemenea să exprimăm îngrijorările noastre. Delegația a vizitat-o și pe doamna senator de Lima, care este închisă acum într-un centru al Poliției Naționale, un centru de detenție. Am avut o întâlnire de două ore cu aceasta. Am vizitat și centre de reabilitare pentru utilizatorii de droguri făcute de guvern și finanțate și prin bani europeni. Am vizitat și un centru pentru delinvenți juvenili. Principalele chestiuni pe care le-am discutat cu interlocutorii noștri au avut de a face cu crimele extrajudiciare legate de politica guvernului în război împotriva drogurilor, apoi scăderea vârstei copiilor pentru responsabilitatea penală de la 15 la 9 ani, impunitatea, lipsa de mecanisme independente de investigație în ceea ce privește crimele extrajudiciare, violența împotriva copiilor, abuzul asupra lor. Delegația a avut niște discuții importante, constructive, mai ales în ceea ce privește îngrijorările pe care le avem legate de numărul mare de crime extrajudiciare, apoi proiectele de lege în ceea ce privește responsabilitatea penală pentru copii și scăderea vârstei de la 15 la 9 ani, o posibilă reinstaurare a pedepsei capitale, extinderea legii marțiale, reforma sistemului de justiție, libertatea de expresie, traficul de persoane, munca copiilor, copiilor, popoarele indigene, comerț și de asemenea și procesul de pace. Toate acestea au fost subiecte pe care le-am discutat. Procesul de pace între foști comuniști și popula- populația musulmană. Delegația a spus că recunoaște faptul că Filipinele au de-a face cu provocări foarte importante. Am încurajat guvernul să identifice care sunt cazurile de arestări legate de trafic de droguri, unde ar putea să instituie un mecanism independent de anchetă, să includă toate acestea în uh, mecanismul național de observare pentru a lupta împotriva impunității. Am încurajat autoritățile să continue să implementeze mecanismele de reabilitare la nivel național, guvernul să aibă grijă de delinvenții juvenili, să le ofere acestuia, sprijin, acestora sprijinul de care au nevoie în centrele care există pentru ei. În ceea ce privește doamna senator de Lima, am cerut autorităților din Filipine să garanteze faptul că va avea loc un proces um, echitabil pentru doamna senator și că aceasta va putea să-și ducă la îndeplinire obligațiile de senator, incluzând aici și votul în Senat. Rezultatul direct și cel mai important rezultat al misiunii a fost că Secretariatul pentru Afaceri Externe ne-a informat pe noi, membrii delegației Parlamentului, că o invitație a fost trimisă UE să facă parte din, la summitul asiatic pentru Asia de Sud-Est, unde înainte nu fuseserăm invitați. Uniunea Europeană a solicitat o asemenea invitație, însă nu a primit un răspuns pozitiv până când delegația DROA nu a plecat în această misiune în Filipine. Am fost, a fost bine acoperită misiunea și în presa națională, internațională, peste tot acțiuni de continuare. Vom observa în continuare situația în care se află doamna senator de Lima în detenție. Vom continua să observăm mecanismul GSP Plus și negocierile de acorduri de liber schimb negociate în cadrul Parlamentului și vom continua să ne oferim sprijinul pentru acțiunile întreprinse acolo de partidele țări din Filipine, pentru grupul S și de, bineînțeles. Atât am avut de spus și aș încheia spunându-vă că eu consider că ar fi necesar pentru noi să mai organizăm încă o vizită, poate anul viitor. Cred că ar fi foarte important să ne continuăm astfel acțiunile. Reuniunile au fost bune, dar cred că e neapărat necesar să urmărim îndeaproape ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Mulțumim, Soraya! o informație din, de la delegația ASEAN. Mi s-a spus că această invitație de a participa la reuniunea IPA din septembrie, ei spun că au primit o invitație pentru doi colegi președintele și vicepreședintele nu pot să participe, însă cred că acum Nina Gil va fi cea care va reprezenta Parlamentul acolo. Ați spus că a avut loc o bună acoperire în media pe diferite canale a misiunii. Cam uh, pe ce ton s-a făcut această acoperire? Pentru cum erau uh, lucrurile prezentate, pentru că vedem că atunci când vorbim despre urgențe, da, există un eco în media, dar pe un ton foarte bun. În acest caz, ce s-a întâmplat? Cred că s-au bazat pe fapte. Noi am dat niște interviuri. Eu am verificat ce am spus și ce s-a scris și ce s-a scris a fost corect. Așa că nu am nimic negativ de comentat cât despre presă. Dar, bineînțeles, există foarte multe discuții care au avut loc, acoperite și în rețelele sociale și așa mai departe, dar cred că s-a acoperit bine evenimentul. Mulțumesc acum doamna Carlson. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Ca participant la misiunea DROA în Filipine, aș dori să încep prin a mulțumi personalului DROA pentru că au pregătit foarte bine această delegație. Vreau să le mulțumesc și gazdelor noastre filipineze pentru ospitalitatea de care au dat nevoie. Ne-au primit călduros pe noi delegația UE. Aș începe prin recunoaște faptul că ar părea să pară un gest ofensiv atunci când noi, reprezentanții ai Parlamentului European, mergem într-o vizită și începem să punem întrebări despre felul în care un stat uh, abordează chestiunea legată de drepturile omului. Am ținut cont de acțiunile întreprinse de președintele Duerte, de guvernul filipinez, eforturile pe care le fac de a lupta împotriva criminalității legate de droguri, astfel încât să se asigure că populația din Filipine duce o viață sigură. Din perspectiva mea, am încercat să analizez situația așa cum ne-a fost prezentată nouă pe parcursul vizitei din Filipine. I-am ascultat pe reprezentanții guvernului filipinez, am ascultat și ONG-urile, i-am ascultat pe jurnaliști, pe blogări și alte voci din media. Am încercat să îmi uh, creez o imagine de ansamblu obiectivă cu privire la drepturile omului și punerea lor în practică în Filipine. În ciuda intențiilor nobile ale președintelui de a lupta împotriva sărăciei, criminalității legate de droguri, eu am plecat din Filipine foarte îngrijorată. Îngrijorată de mesajele, de metodele care au fost utilizate pentru a se ajunge la scopuri. Știm că mai mult de 7.000 de oameni au fost uciși în lupta împotriva drogurilor mai ales oameni din cartierele foarte sărace, oameni uciși de polițiști fără să existe anchete după evenimente. Când se întâmplă astfel de lucruri, ar trebui să ne facem griji. Am aflat și că vârsta minimă pentru responsabilitate penală este scăzută de la 15 la 9 ani pentru copii și trebuie să ne facem griji. Acum, guvernul se gândește să reintroducă pedeapsa capitală. Trebuie din nou să ne îngrijorăm. După părerea mea, din păcate, Filipina se îndreaptă în direcția greșită din perspectiva drepturilor omului. Cred că cu toții trebuie să fim atenți la ce se întâmplă în Filipine. Consider că trebuie să discutăm aici, eu trebuie să discut cu colegii mei din subcomisia DROA în următoarea perioadă. Să discutăm, să vedem dacă putem să acceptăm faptul că Filipinele nu își îndeplinesc obligațiunile legate de drepturile omului și ce ar trebui să se facă. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Carlson, și acum, doamna Versia, vă rog. Oui, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je n'ai pas entendu. Mai întâi îmi cer scuze pentru că n-am uh, fost prezent la începutul intervenției colegii noastre, deci n-am auzit ce a spus la început. Vreau să știu ce contacte ați avut cu societatea civilă filipineză, pentru că societatea civilă de acolo este una relativ uh, activă și prezentă față de alte țări. Și apoi vreau să vă atrag atenția asupra unei chestiuni de actualitate. Poate ați văzut uh, recentele declarații ale președintelui Duterte cu privire la justiția franceză, care ar fi, după prea lui, o justiție expeditivă, unde poți fi trimis în detenție provizorie continuă și unde uh, prezumția de culpabilitate prevalează asupra uh, prezumției de inocență, de nevinovăție sunt destul de critică față de guvernul meu și față de uh, dreptul penal francez, dar totuși asta e o declarație caricaturală și mi se pare important să nu ignorăm astfel de declarații. Cu atât mai mult cu cât uh, președintele Duterte atacă justiția franceză pentru că raportorul ONU privind uh, Filipinele este o doamnă din Franța care a îndrăznit să se preocupe de asasinarea Uh, tânărului filipinez Miut, care, lucru care a provocat mare revoltă în Filipine și cred că acest tip de elemente uh, sunt elemente la care trebuie să fim atenți și vigilenți, să reacționăm. N-am văzut reacții din partea responsabililor Uniunii, Euro- Uniunii Europene uh, pentru a susține raportorul special ONU, pentru că nu guvernul francez e vizat, ci raportorul ONU. Și asta devine un obicei de a ataca raportorul Națiunilor Unite și cred că trebuie să fim extrem de vigilenți în această chestiune. Vreau să aduc această contribuție la dezbatere, doamnă președinte. Soraya? Da, așa cum spuneam, am avut o întâlnire cu bloggeri, jurnaliști și cu diferite ONG-uri și, bineînțeles, preocupările noastre au fost și ale lor aveau același punct de vedere ca și noi. Se temeau de escaladarea asasinatelor, de reducerea vârstei de responsabilitate penală și evident și ei și-au exprimat îngrijorările. De aceea spuneam că e nevoie să facem un follow-up la această misiune și vreau să vă informez că după ce am plecat Eh, Federic, Federica Mogherini avea și o vizită planificată în Filipine, deci ar fi interesant să vedem care a fost rezultatul acelei vizite. Dar, cu siguranță, Duterte e un individ care vorbește foarte pe șleau, dar majoritatea Uh, celor cu care l-am întâlnit au încercat să-l scuze, au spus că nu vorbește serios și că nu e chiar așa cum încearcă să pară uh, și tot felul de lucruri de genul ăsta. Dar el, uh, să zicem așa, nu se teme să vorbească, să spună opiniile. E cunoscut pentru asta. El a comparat uh, uh, Germania nazistă a fost în comparațiile lui uh, uh, Germania nazistă și a zis că nu e nicio problemă dacă omor niște uh, dependenți de droguri. Desigur, deci, a făcut afirmații inacceptabile. Îmi cer scuze, acum trebuie să plec la Comisia Liberă. Mulțumim pentru clarificări. Naziștii au omorât 6 milioane. Da, el credea că sunt 3 milioane. Eu știu. Eu știu, dar el, el asta a spus. Poate pe scurt, uh, cred că acum pe ordinea de zi în această după-amiază îl avem și pe ambasadorul uh, Națiunilor Unite la Geneva, la Consiliul Drepturilor Omului și cred că putem să ridicăm și această chestiune cu raportorul special și să vedem când este următoarea intrare a Filipinelor pe agenda Consiliului pentru Drepturile Omului și face sugestii în legătură cu follow-up-ul pe care trebuie să-l avem uh, la Filipine. Cred că ar trebui să discutăm asta la biroul extins. Acum, uh, Serviciul de Acțiune Externă și-a schimbat uh, opinia, dorește să intervină sau nu? Nu. nu foarte scurt uh, vreau să spun că în acest moment are loc o misiune GSP Plus și acesta este una dintre instrumentele de condiționalitate mai pozitive pe care le avem și în acest cadru facem uh, acest dialog cu Filipinele pentru a încerca să-i împingem în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul ambasador, doriți să luați cuvântul? Domnul Ellen de Niega, vice-lider al misiunii diplomatice. Mulțumesc, doamnă. Doresc doar să spun că Filipinele iau notă de vizita Comisiei DROA condus de doamna Săracost uh, și am uh, salutat vizita pentru că noi considerăm că este o oportunitate de a discuta chestiuni care preocupă Comisia uh, pentru Drepturile Omului cu înalți reprezentanți ai uh, guvernului. Doamna Sorea a menționat faptul că s-a întâlnit, uh, printre altele, și cu președintele Senatului Filipinelor. Senatul este una dintre cele două camere ale uh, Parlamentului nostru și la finalul discuțiilor s-a stabilit că Filipinele au trei uh, puteri uh, care sunt egale și independente, într-o societate transparentă în care statul de drept este respectat. Instituțiile noastre și guvernul nostru rămân uh, foarte vii și legile noastre uh, apără drepturile omului. Proiectul de lege care reduce legea pentru responsabilitatea penală și reinstaurarea pedepsei cu moartea s-a menționat cu puțin timp în urmă, așa cum delegația a discutat cu președintele Senatului. Suntem, considerăm că autoritățile din Manila au luat notă de preocupările dumneavoastră. Dorim doar să spunem că aceste propuneri sunt doar o parte a măsurilor care sunt examinate în campania împotriva drogurilor ilegale. Aceste propuneri încă nu au devenit lege și în acest moment nu sunt pe lista de proiecte de lege prioritare ale Congresului actual. De asemenea, S-a menționat că violența asociată cu campania antidrog, în special uh, execuțiile, acestea sunt uh, uh, regretabile, dar așa cum uh, Comisia DRA a fost informată de cei mai înalți oficiali, uh, această chestiune nu este susținută de guvern ca o politică de stat. Au fost menționate câteva cifre. Vreau doar să clarific că din uh, peste 68 de operații, 68.000 de operațiuni împotriva traficului de droguri. Cifrele oficiale pe care le avem este că cei care au murit în aceste operațiuni reprezintă 3451 între iulie 2016 iulie 2017. Însă, așa cum repetă ministrul de externe, orice moarte filipinez, orice uh, moarte este un, inacceptabilă. Dar încă o dată și repet, în niciun fel nu este această situație susținută de guvern, nu este o politică guvernamentală. Uh, aceste decese nu, rezultă, nu sunt ca rezultatul unei politici de stat, ci sunt rezultatul unor acțiuni legitime ale forțelor de ordine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pot doar, uh, nu pot decât să fiu de acord cu ce ați spus la început, că guvernul filipinez în multe foruri internaționale a, a avut inițiative pentru a face să progreseze convențiile privind drepturile omului. Deci avea, a avea această propunere, care, așa cum ați exprimat, explicat, nu e una dintre prioritățile Congresului, de a avea o scădere a responsabilității penale la 9 ani ar merge complet, în direcția complet opusă cele în care a evoluat până acum uh, guvernul filipinez. Deci sper că acest lucru nu se întâmplă, dar evident nu putem extinde acum discuția uh, în Comisia uh, DROA, dar și în alte comisii ale Parlamentului. Vom urmări în continuare însă situația din Filipine și vom încerca să vedem dacă va fi cazul unei rezoluții de urgență în legătură cu încărcările drepturilor omului sau vom uh, alege o altă formă de acțiune. Vă mulțumesc și cred că acum uh, încheiem uh, acest punct privind situația din Filipine și următorul punct de pe ordinea de zi este o dezbatere cu ambasadorul Sörensen, ambasadorul UE la Geneva, la toate instituțiile internaționale, inclusiv la Consiliul pentru Drepturile Omului. Această discuție va avea loc de asemenea cu ușile închise la cererea domnului ambasador. Așadar, cei care nu uh, au dreptul să participe la Uh, această ședință cu ușile închise, sunt rugați să părăsească sala. Mulțumesc!